Hugo și dau cuvântul doamnei Durand pentru domnul. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. În ajunul festivităților aniversării a 50 de ani a înființării Republicii Congo, mi s-a părut important ca Parlamentul European să se pronunțe asupra asasinatului domnului Shebea Domnul Șebea era un apărător al drepturilor omului și președintele ONG-ului Vocea celor fără de voce, un celebru activist congolez care și-a fost uh, regăsit, găsit mort în mașina sa în Kinshasa, miercuri 2 iunie 2010 și șoferul său, domnul uh, uh, Fidel Banzana, nu a fost nici el regăsit. Se, întrebările sunt de ce și de către cine a fost ucis. Cred că o comisie de anchetă independentă, credibilă, serioasă și transparentă trebuie să fie înființată pentru a se face lumină asupra moartea domnului Shebea Bazir și asupra dispariției șoferului său. Știm că situația drepturilor omului în Congo se află într-o degradare generală și ne îngrijorează, pentru că mulți eh, apărători ai drepturilor omului, cum ar fi domnul Pascal Cabungulu, care a fost ucis în 2005 eh, și la fel eh, alte cazuri de asasinate încă nu sunt elucidate și sunt grave întrebări în legătură cu acțiunile armatei. Sigur că vinovații trebuie aduși în fața justiției conform dreptului congolez și a dreptului internațional pentru a pune capăt impunității acestora. Pedepsirea responsabililor asasinat, asasinatelor este un lucru esențial pentru democrație, ceea ce am uh, reamintit și dimineața în raportul doamnei Autala. În calitate de semnatar al acordului de la Cotonou, care face referire explicită la drepturile omului, democrație și statul de drept, rezoluția solicită Uniunii Europene și Republicii Congo să acorde o atenție deosebită acestor probleme la evaluarea acordului de la Cotonou. Cred, deci, că Parlamentul trebuie să incite autoritățile congoleze să respecte pe deplin declarația privind apărătorii drepturilor omului adoptată de adunarea generală a ONU în 98 și să uh, aplice recomandările examinării periodice ONU din 2002, măsuri care, care vizează să protejeze situația drepturilor omului. Cred că e important să se știe acest lucru. Mulțumesc, doamna Duron. Urmează domnul Kaczmarek. Un minut. Wczoraj mówiliśmy na tej sali o... Mulțumesc! Ieri am vorbit aici despre cei care apără drepturile omului în general. Astăzi avem un caz foarte specific. Domnul Shebea a murit pentru că a apărat drepturile omului. Domnia sa se pare că a fost ucis tocmai din cauza a ceea ce a făcut și cei care l-au ucis au avut scopurile lor, nu le cunoaștem exact. Însă știm un lucru. Motivele ucigașilor sunt în opoziție cu ale noastre, și anume de a apăra drepturile omului. Cei care apără drepturile omului sunt persecutați din cauza conștientizării publice din ce în ce mai mari. Cetățenii care sunt conștienți sunt o amenințare pentru guvernele abuzive. Uciderea trebuie să fie explicată și omorul trebuie să fie pedepsit, așadar trebuie să avem o anchetă credibilă, detaliată și independentă. Asta cerem în rezoluția noastră. Mulțumesc! Katzmark, als Mulțumesc, domnule Katzmark. Urmează un minut, doamna Vergia. Eh, l'assassinat de Flor... Mulțumesc. Asasinatul domnului Floribert Shebea Baizire, director executiv al Organizației pentru Drepturile Omului Vocea Celor Fără de Voce, care fusese convocat în fața poliției, precum și dispariția șoferului său, sunt, din păcate, fapte simbolice pentru situația drepturilor omului în Congo. De asemenea, ne putem întreba de ce familia domnului Shebea nu poate nici măcar să vadă uh, cadavrul. Domnul Shebea era con- cunoscut pentru lorile sale de poziție împotriva uh, conducătorilor Congoului și uh, pentru că a denunțat uh, în mass media evoluția dramatică a situației din Congo. Uh, Eh, cazurile sunt nenumărate în care ziariști și militanții drepturilor omului sunt amenințați, arestați, torturați, asasinați în această țară. Eh, în 2005, de exemplu, Pascal Cabungulu, eh, Frank Înghike și soția sa Elena Împaca în 2005, Sej Maheshe în 2007, Didasena Mujimbo în 2008, sunt câteva exemple de victime. Uh, ba mai mult, uh, pe când Tribunalul Penal Internațional a lansat un mandat de apărare, de arestare, vă scuzați, uh, pe numele lui Bosco Contagande, guvernul congolez l-a promovat în rândurile armate. Situația economică și socială în această țară se degradează în continuu, un climat de război civil domnește într-o parte a țării, masacre, violuri în masă, înrolare de copii soldați sunt, fac parte din viața de zi cu zi. Dar un acord de cooperare între Uniunea Europeană și Congoul a fost uh, prevăzut uh, conform acordurilor de la Cotonou. Uh, semnatarii s-au angajat să respecte drepturile omului. Da, vorbitoarea este întreruptă. Domnule președinte, mă scuzați, dar am două minute la dispoziție. minute. Nu, aveți un minut și jumătate, spune președintele. Stimată colegă, aveți 1 minut și 30 de secunde, v-am dat voie să vorbiți 1 minut și 45 de secunde și nu este prima dată. Sunt uh, generos? Nu, eu credeam că am două minute. Nu puteți să vă prelungiți uh, timpul de vorbire pe costurile celorlalți colegi. Urmează doamna Șarche. panie przewodniczący! szanowni państwo! vorbesc în calitate de coautor al acestui proiect de rezoluție. în noiembrie așadar peste câteva luni reprezentanții parlamentului nostru vor efectua o deplasare în republica democrată congo pentru că pentru că urmează să aibă loc o întâlnire interparlamentară UE-ACP. Cum trebuie însă să ne comportăm atunci când privim în ochii gazdelor noastre? Nu putem tăcea. Acest lucru este important. Apărarea drepturilor omului nu poate fi doar un cuvânt lipsit de conținut. Aici avem de-a face cu ceva concret, pentru care oamenii plătesc cu viața. Iar Parlamentul European nu trebuie doar să stipuleze acest lucru în rezoluții, ci să-și ridice vocea împotrivă. Mulțumesc, spune președintele, vă trecusem cu vederea, domnule Cernețchi. Acum urmează doamna Șarche. Doamna Șarche, văd că nu este de față. Acum am trecut de autori, urmează vorbitorii din partea grupurilor politice, domnul Postelt. <clears throat> Mulțumesc. Domnule președinte, ce Babahizire, din păcate, nu este un caz singular, <clears throat> pentru că este exemplar nu doar pentru Republica Democrată Congo, ci pentru întreaga Africa. Congo este o, o țară fascinantă. Fluviile care traversează această țară o pot face uh, uh, foarte uh, fructoasă și ar putea asigura hrana pentru întregul continent. Dar, din păcate, în Congo asistăm doar la destabilizare, destabilizare care se exportă și în alte țări și de aceea, ca Uniunea Europeană, trebuie să ne concentrăm atunci când uh, este vorba de politica noastră de pace în lume, să ne concentrăm asupra Republicii Democrate Congo, pentru că este adevărat, acolo va avea loc următoarea mare uh, conferință. Mulțumesc, domnule Postel, Crețu. această crimă odioasă împotriva unuia dintre cei mai respectați africani pentru lupta sa curajoasă pentru democrație și respectarea drepturilor omului denumirea ong ului pe care îl conducea domnul floribert chebeya bahizire este definitorie pentru activitatea sa vocea celor fără de voce. lor le a închinat bahizire viaa sa i din păcate i moartea. arestat i hăruit de a lungul anilor inclusiv pentru că a deranjat denunând corupia din rândul armatei a avut parte de un sfârit sângeros. acest lucru

un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Eu consider că avem de face aici o situație în care atunci când Africa cere ajutorul sau cooperarea Uniunii Europene, noi încercăm să facem acest lucru, însă vedem că există, sigur, știm că există standarde de protecție și reguli de protecție a drepturilor omului și de asemenea reguli uh, de procedură penală, reguli pentru investigarea, anchetarea uh, uh, crimelor și acestea trebuie respectate. Uh, aici cheia este formularea de rezoluție care solicită înființarea unui, unei, uh, unei comisii de anchete. Asta trebuie să fie soluția. Mulțumesc și acum uh, ceilalți vorbitori în nume propriu. Un minut are colegul Chelam cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, această ucidere a domnului Bahizire acum 15 zile este o tragedie. Așa cum a spus trimisul special ONU, această asasinare ara denotă o responsabilitate oficială. Pentru că aceste ucideri uh, sunt folosite ca intimidare a activiștilor în domeniul drepturilor omului care devin victime în Republica Democrată Congo. Ne exprimăm tristețea și simpatia vis-a-vis -vis de familia domnului Bahizire și solicităm Consiliului și Comisiei să facă presiuni asupra autorităților din Republica Democrată Congo pentru a stabili condiții normale pentru cei care apără drepturile omului și uh, a nu mai îngădui impunitatea. Mulțumesc! <clears throat> Urmează acum doamna Corhola. Hyvä, että pystyimme nostamaan Sebeian tapauksen täysis... Mulțumesc. E foarte normal ca noi să evocăm acest subiect în plenară, pentru că vorbim aici despre un om care a fost un viteaz apărător al drepturilor omului și a de- al democrației în Congo. A fost uh, persecutat de către autorități. Noi nu am reușit să-l protejăm în mod eficient și asasinatul său și a, al jurnaliștilor, al a, uh, activiștilor pentru drepturile omului este, din păcate, reprezintă o tendință în creștere. În ultimii cinci ani au fost uciși mulți apărători ai drepturilor omului, însă noi trebuie să subliniem faptul că ce este important este ca poporul congolez uh, să-și exercite pe deplin dreptul la autodeterminare. Noi trebuie să-i ajutăm în lupta lor împotriva corupției, însă, sigur, cuvântul principal trebuie să-l aibă autoritățile locale. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Corhola, și acum un minut are cuvântul domnul Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte. Așa mai întâi de toate să adresez condoleanțe familiei lui Floribert Shebaia Bahizir. Asasinarea lui un

Tilov pentru un minut. Thank you, uh, Mr. President, and I'd like to thank the... Mulțumesc, doresc să mulțumesc și autorii, autorilor acestei rezoluții. Cred că uh, asasinatul lui Floribert Bea Bahizire de pe data de 2 iunie a mobilizat mai mult de uh, 50 de organizații și Ban Ki-moon însuși a solicitat o anchetă independentă. Uh, domnul Bahizire și-a riscat viața de multe ori ca apărător al drepturilor omului și eu am înțeles că pe data de 1 iunie a vizitat o secție de poliție, a discutat cu un inspector de poliție și nu știm ce s-a întâmplat ulterior. Eu aș dori să am asigurări că, această, că și Comisia și Consiliul vor face presiuni pentru o anchetă independentă, dar și uh, pentru ca familia sa să se afle în siguranță. Și cred că în aceste împrejurări, uh, cu toții trebuie să ne reamintim că noi considerăm ca pe ceva de la sine înțeles, însă situația nu este așa în întreaga lume și noi trebuie să ne arătăm tot respectul pentru de plor omului. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, domnul Teană, care cuvântul în încheiere a Cash DI. Terrific case recalls Mulțumesc, domnule președinte. Acest caz orifil arată uh, atrocitățile care continuă uh, tradiția lui Mobutu Sese Seco. <clears throat> Apărătorii drepturilor omului încă se confruntă cu mari poricole, ziariștii sunt uh, omorâți și numele lui Bahizire este doar ultimul dintr-o lungă listă de apărători a drepturilor omului care au plătit cu viața pentru convingerile lor. <clears throat> Cred că pe termen lung Uniunea Europeană trebuie să-și dubleze eforturile pentru a face presiune asupra autorităților din Republica Democrată Congo. Cred că această impunitate și aceste atrocități din Africa se leagă de uh, dorința de a căuta resurse. Și cred că ar fi un pas important uh, ca aceste lucruri eh, să fie reglementate pentru a nu mai pune în pericol viața acestor oameni curajoși. Mulțumesc, domnule Teno, care cuvântul domnul comisar Dali. Mr. President, honorable members. Domnule președinte, dragi membri, Comisia a aflat despre moartea domnului Bahizire cu o mare tristețe. Floribert era unul dintre cei mai cunoscuți activiști eh, în Republica Democrată Congo liderul organizației La Voix de Voix, cu care Comisia lucrează în mod uh, periodic, una dintre cele mai uh, respectate astfel de organizații în această țară. Moartea domniei sale ne arată că, într-adevăr, va fi, vorba, va fi fost vorba de un asasinat care a implicat oficialii congolezi. Moartea lui Floriber a dat naștere unor reacții puternice, nu doar în Republica Democrată Congo, dar și la nivelul comunității internaționale. Uniunea Europeană, precum și o serie de state membre, dar și ONU și Statele Unite ale Americii, și-au exprimat preocupările și au cerut inițierea unei investigații foarte serioase pentru a stabili faptele și pentru a evita impunitatea. Faptele trebuie investigate așa cum trebuie și ucigașii trebuie să fie aduși în justiție. Președintele Kabila și-a exprimat dorința de a clarifica împrejurarea în care s-a produs omorul. Anumiți membrii suspectați ai poliției au fost arestați și șeful poliției a fost suspendat. Autoritățile din RDC au acceptat o echipă olandeză care va investiga, care a investigat cadavrul lui Floribert și care va putea oferi clarificări ulterioare în următoarele săptămâni. Răspunsul inițial al RDC indică faptul că autoritățile înțeleg nevoia de a promova o investigație imparțială, transparentă, credibilă. Uniunea Europeană, cu toate acestea, va urmări îndeaproape progresele înregistrate aici, împreună cu statele membre care sunt prezente în Kinshasa. Dorim să încurajăm autoritățile să obțină rezultate concrete. Într-o notă mai generală, UE salută, ar saluta ca Republica Democratică Congo să lupte mai mult împotriva impunității. Suntem gata să ajutăm RDC să-și respecte obligațiile de drepturile omului și angajamentul față de statul de drept. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Dali. Încheiem acum dezbaterea acestui punct. S-au înaintat șase cereri de rezoluție din partea socialiștilor, PPE, Verzilor, a GUE, ECR și ALDE. Votul va avea loc în, la finalul dezbaterilor. Trecem acum la punctul Nepal de pe ordinea noastră de zi. Permiteți-mi să dau uh, cuvântul autorilor, Doamna Geringer de Odenberg, un minut și jumătate aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte.